Herr Präsident! Bitte nehmen Sie. Ich erkläre die am Declar deschisă reuniunea întreruptă în 3 aprilie. Doamnelor și domnilor, cu mare îngrijorare cred că pot spune despre toți Privim cu mare îngrijorare evoluțiile din Ucraina, care sunt foarte periculoase. Aș dori să vă spun încă o dată că Parlamentul European cu mare majoritate și-a exprimat susținerea pentru integritatea teritorială a Ucrainei. De-a lungul timpului am exprimat în mai multe rezoluții uh, opinia noastră și o vom reexprima și în dezbaterea din această săptămână. Nu recunoaștem